de obiectat, nu, se pare că nu este cazul și atunci uh, se consideră ca fiind adoptată această cerere. Acum, haideți să începem prima dezbatere, vorba de cazurile de încălcare a drepturilor omului, democrației și a statului de drept. Uh, prima dezbatere se referă la Iran, cazurile recente de încălcare a drepturilor omului. Dau cuvântul domnului Belder pentru două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe prin a spune că la ora actuală viața pastorului protestant Iosef Nadar Khani se află în mâinile Ayatollahului Khamenei, șeful suprem al Republicii Islamice Iran. Uh, s-a pronunțat o pedeapsă cu moartea împotriva acestui pastor sub motiv că el nu a recunoaște islamul. Deci e vorba de o sentință judecătorească ce contravine însăși Constituția iraniană și legile Iranului precum și, sigur, obligațiile internaționale pe care Iranul și le-a asumat, semnând diverse convenții internaționale. Ar fi normal ca domnul Nadar Cani să fie grațiat. Cu toate acestea, prietenii și uh, apropiații acestui pastor protestant sunt de părere că uh, ceea ce se va, ce se va întâmpla se va întâmpla în jurul perioadei Crăciunului. Noi, dar noi nu îl vom abandona pe Nadar Cani și vă solicit să cereți cu fermitate autorităților iraniene să uh, fie eliberat. Ieri seară am vorbit la telefon cu un ziarist din Iran și încă uh, cu o ziaristă din Iran, încă îi mai aud vocea. Ea mă întreba de ce tace Europa. Uh, viața lui Nadar Cani uh, este periclitată. Noi, instituțiile europene, trebuie să dăm un răspuns convingător și uman acestei întrebări și e valabil de altfel pentru toate cazurile de încălcare a drepturilor omului despre care vom vorbi în această după amiază. Mulțumesc. Belder. Președintele, mulțumesc domnule Belder și dau acum cuvântul domnului Vergea. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi ne ocupăm de rezoluția aceasta despre, despre Iran și e vorba de a uh, uh, șasea oară că vorbim uh, despre Iran de la începutul legislaturii și de a treia oară de la începutul acestui an. Mă asociez și eu aceste rezoluții și profit de ocazie ca încă o dată să protestez împotriva aplicării a două, a mai, două măsuri pentru aceeași infracțiune Uh, pentru că în lumea întreagă se produc uh, cazuri de arestări, de torturi, uh, însă nu întotdeauna Parlamentul European protestează. În această dimineață, un tânăr tunisian de 27 de ani a fost executat în Irak, deși până la, până la capăt a spus că este nevinovat. Tatăl său spune că a fost și torturat

a ales să o facă întărind represiunea internă restrângând i mai mult libertatea de exprimare alte drepturi i libertăi cetăeneti. această atitudine justifică pe deplin sanciunile impuse de comunitatea internaională. puterea de la teheran trebuie să dea dovadă de raiune i să pună capăt practicilor abuzive de până acum. foarte mult! Acum Bielan, prześladowania wobec opozycji persecutarea opoziției și reprimarea pe baze religioase merită reacția și condamnarea noastră. Avem cazul lui Azir Dafamal, care a fost uh, condamnat la un an de închisoare uh, Um, și lovituri de bici pentru un film. Nu există o justificare clară pentru această sentință. Statele membre ar trebui să condiționeze relațiile economice și comerciale cu Iranul uh, de uh, respectarea drepturilor uh, omului și de um, eliberarea deținuților cum ar fi Iusef Nadarkani. De aceea vă cer să exercităm uh, presiune prin sancțiuni uh, coordonate. Numai așa putem să facem uh, autoritățile de la Iran să coopereze cu Iranul. Domnul Preda. Mulțumesc, domnule președinte. Un minut e mult prea puțin pentru a evoca șirul de încălcări ale drepturilor omului din Iran

Mulțumesc, uh, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, nici nu știu de unde să încep. Dosarul nuclear uh, domină ordinea de zi a politicii, dar să nu uităm și de încălcările drepturilor omului din Iran, care continuă și sunt importante mai ales uh, din perspectiva alegerilor de la primăvara anului trecut se încalcă drepturile cetățenilor, femeilor, libertatea cuvântului, libertatea presei, există torturi, execuții, numărul execuțiilor crește, inclusiv uh, ale, minorilor. Situația este uh, groaznică. Și noi ne-am putea întreba ce putem noi face ca să ajutăm pe iranieni Uh, viitorul Iranului se află în mâinile poporului iranian și sunt confident că ei vor câștiga, dar chiar dacă există aceste sancțiuni, uh, companiile din Uniunea Europeană continuă să uh, ofere servicii de tehnologie pe internet pentru puterea de la Teheran. Noi trebuie să stopăm ajutorarea cenzurii iraniene Uh, și acțiunile împotriva poporului iranian facilitate de companiile europene. Avem nevoie de standarde la nivelul, uh, la nivelul Uniunii Europene, avem nevoie de mecanisme pentru mai multă transparență și responsabilitate, pentru ca uh, companiile de IT din Uniunea Europeană să nu mai submineze interesul strategic al uh, Uniunii Europene și, cel mai important, drepturile uh, iranienilor. Frau Loch. Mul- mulțumesc. Și acum Loch Lochbiller are cuvântul. A fost. Mulțumesc, domnule președinte. Da, titlurile uh, din ziare se concentrează din nou pe disputa nucleară cu Iranul. Este bine că în Parlamentul European ne concentrăm asupra situației drepturilor omului și încercăm să atragem acest punct în prim plan pentru că el să nu fie uitat. Rezolu- rezoluția noastră enumeră încălcările drepturile omului cărora le sunt supuse uh, numeroși cetățeni din Iran. Este o listă lungă. De exemplu, Um, lovituri de bici aplicate studenților, de exemplu. Solicităm aici modificarea uh, dreptului penal iranian pentru a, evita astfel, pentru a elimina astfel de uh, pedepse fizice. Um, raportorul pentru Iran a vorbit în raportul său despre o situație a drepturilor omului care se înrăutățește, despre o uh, un, un model uh, de violență care se repetă. Solicităm autorităților iraniene să ia în considerare aceste aspecte și să uh, permită accesul în, ța în țară a, a uh, trimisului special al ONU. În același timp, există companii care vând Uh, Iranului uh, tehnologii de supraveghere, de urmărire, care au ajutat așadar autoritățile iraniene să reprime protestele. Guvernul iranian a anunțat că va, că lucrează la un sistem uh, paralel față de sistemul uh, internet. Un sistem care să corespundă principiilor islamice, o rețea de tip halal. Uh, dacă analizăm mai îndeaproape situația, vom vedea că este, de fapt, un instrument pentru a controla, um, a controla populația, dar care ex permite excepții pentru bănci și comercianți, de exemplu. Protestăm împotriva faptului că um, întreprinderile europene exportă uh, astfel de tehnologii înspre Iran, pentru că astfel se fac uh, Uh, complice la uh, reprimările din Iran și nu pot decât să vă rog să sprijiniți amendamentele în acest sens. Vă mulțumesc. Trecem la reprezentanții grupurilor politice din partea PP, doamna Macovei. Dant. Iranul este una dintre puținele țări în care, în secolul 21, cetățenii sunt aduși în fața tribunalului

E vorba de un document uh, care reflectă torturile și încălcările drepturilor omului comise în mod sistematic împotriva cetățenilor iranieni de regimul de la Teheran. Sigur, uh, este de admirat uh, sofisticarea și bogăția culturală a uh, societății iraniene, însă regimul aflat la conducere este complet nelegitim și nu reflectă toată această bogăție uh, a civilizației iraniene. Este un regim îndreptat împotriva cetățenilor săi și uh, noi uh, trebuie să acuzăm acest regim care nu vrea să coopereze cu Națiunile Unite. Eu cred că Uniunea Europeană trebuie să facă tot ce poate face, inclusiv dând dovadă de imaginație, ca să sprijinim pe cetățenii iranieni care cu curaj luptă pentru propria libertate. E inacceptabil, după cum spunea o colegă, ca um, unele companii europene să pună la dispoziție autorităților iraniene tehnologii care să îi permită să uh, cenzureze și să-și urmărească proprii cetățeni. Aceste companii trebuie pedepsite. Mulțumesc și acum doamna Ietenmache din partea liberalilor. Here we are. Domnule președinte, iată-ne din nou discutând situația privind drepturile omului din Iran. Pare să fie o poveste fără sfârșit sau cel puțin un light motiv al dezbaterilor noastre. Poporul iranian merită drepturi fundamentale, democrație și libertate. Însă activiștii Uh, privind drepturile omului și drepturile civile sunt deținuți, procesele uh, judiciare sunt departe de standardele europene, drepturile femeilor nu sunt respectate, iar principiul libertății de exprimare este încălcat în fiecare zi. Mă îngrozește mai ales faptul că în momentul de față, 42 de avocați au fost arestați și puși sub acuzare pentru um, încercarea lor de a oferi asistență juridică deținuților politici. Primăvara arabă ne-a arătat că oamenii uh, își doresc uh, democrație și libertate și că aceste dorințe sunt uh, foarte profunde. Uh, sunt convinsă că și poporul iranian uh, va lupta pentru drepturile pe care le merită. Între timp, Uniunea Europeană ar trebui să mențină acest subiect foarte sus pe ordinea sa de zi. Vă mulțumim, doamnă Ietenmachi. Domnul Vandal, din partea CER. Mulțumesc, domnule președinte. În Iran nimeni nu mai este astăzi în siguranță. Femeile sunt lapidate, tinerii sunt uh, condamnați la spânzurătoare. Cetățenii iranieni sunt vulnerabili. În acest an, Ahmadinejad a lansat o campanie adevărată împotriva creștinilor și înlăturarea uh, creștinismului, îmi cer scuze, în Iran nu este o simplă amenințare, un simplu slogan. Un pastor a fost condamnat la moarte pentru că a devenit creștin. Sute de oameni au fost arestați. Îi cer, doamnei comisar, să ia măsuri ferme împotriva Iranului. Trebuie să ne asigurăm că Rusia și China ni se alătură în această abordare, deși aceste țări au reticențele lor. Însă astăzi nu ne mai putem mulțumi cu cuvinte, trebuie să acționăm. Mulțumesc, domnul Murphy. Mulțumesc. Uh, poporul curajos al Iranului, în ciuda torturilor, execuțiilor, uh, arestărilor uh, încă își exprimă și și-a exprimat în ultimii ani nemulțumirea și luptă pentru libertate. Recent s-au observat uh, mișcări pentru formarea unor sindicate libere ale muncitorilor care să le poată exprima liber interesele. Uh, au fost greve în industria prelucătoare de zahăr, în complexul petrochimic din Bandahar, dar regimul a reacționat brutal a fost uh, spânzurat un profesor și multe alte încălcări ale drepturilor omului comise de această uh, dictatură din Iran. Uh, dar rezoluția noastră nu trebuie folosită ca un pretext de lideri europeni ca să fie inițiată o acțiune militară care ar afecta poporul iranian. Um, sindicaliștii trebuie să-și uh, întețească eforturile pentru a uh, da vina pe uh, regimul dictatorial de la Iran și să ajute poporul în lupta sa pentru libertate. Mulțumesc acum domnul Pașca din partea EFD. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Problema regimului iranian a fost discutată de mai multe ori în acest for, însă evoluțiile din țară arată că aplicarea islamismului radical devine din ce în ce mai brutală, iar reprimarea din ce în ce mai dură a activiștilor pentru drepturile omului, studenților, avocaților și așa mai departe, crește în intensitate. Justiția iraniană este brațul regimului fanatic și pune sub acuzare pe oricine care pune sub semnul îndoielii puterea acestui regim. Eforturile noastre ar trebui să se îndrepte în două direcții. În primul rând să solicităm autorităților iraniene să respecte demnitatea umană, viața umană și libertatea de exprimare și de religie. Și în al doilea rând să documentăm toate cazurile de, de comportament criminal al autorităților iraniene și să le aducem în fața Tribunalului Penal Internațional. Mulțumesc, domnul Kelly. Mulțumesc. Atunci când e vorba de Iran, ajungem la disperare pentru că um, drepturile omului și Iranul sunt uh, despărțite de un uh, abis enorm și există foarte multe exemple. Cel al pastorului Iusef uh, Nadarcani este numai unul din cele pe care le, menținem, le menționăm astăzi. Acesta a fost condamnat la moarte pentru o acuzație care poartă numele de apostazie, trecerea la altă religie. Cine nu împărtășește religia islamică se află oricând în pericol să fie executat în Iran. Iranul este pe, aceeași, pe același loc cu China în ceea ce privește execuțiile. Anual 300 de execuții sunt înregistrate în această țară. Cred că este timpul să luăm niște măsuri mai ferme în calitatea noastră de reprezentanții ai Europei pentru a-i sprijini pe iranieni în fața autorităților lor. Mulțumesc, urmează domnul Repu. Lista Iranin ihmisoikeuksista. Domnul Repu. Enumerarea încălcării drepturilor omului în Iran este chiar o listă lungă. În ultimii doi, ultimul an, activiști politici, uh, avocați, uh, artiști, uh, activiști de mediu au fost uh, puși sub acuzare. Drepturile femeilor sunt încălcate, drepturile minorităților uh, au fost încălcate, crește numărul celor uh, condamnați la moarte, chiar femei și minori sunt uh, executați deținuții trăiesc în condiții oribile și sunt torturați. Proce procesele nu sunt independente. Iranul are uh, obligații și-a asumat obligații internaționale în ceea ce privește drepturile omului. Um, libertatea religiei, um, interdicția torturii, toate drepturile omului trebuie să fie respectate în Iran. Acesta este singura posibilitate pentru stabilitate și echilibru în Iran. Iranul joacă un joc, peri, un joc periculos pentru că poporul nu va per, uh, permite asta. Mulțumesc și acum domnul Pohreba. Mulțumesc, domnule președinte. În repetate rânduri am făcut apel la autoritățile iraniene să înceteze uh, represiunile împotriva proprii, propriului lor popor. Din păcate vedem că regimul iranian continuă cu torturile, cu uh, asasinatele, Ehm, acum eh, n-ar trebui să ne limităm la declarații în fața acestei situații, ci să facem presiune asupra regimului iranian ca acesta să respecte drepturile omului, drepturile omului și să îi pedepsească pe cei care se fac vinovați de încălcări ale drepturilor omului. Trebuie să facem apel Uh, la uh, autoritățile Uniunii Europene pentru blocarea controlelor bancare. Trebuie să aplicăm sancțiuni pentru ca Iranul să nu mai beneficieze de tehnologiile IT pentru a-și persecuta proprii cetățeni. Mulțumesc și acum domnul Cucan are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, regimul iranian folosește violența pentru a se menține la putere, folosește tortura pentru a acționa împotriva celor care se opun regimului. Sunt încălcări uh, de zi cu zi ale drepturilor omului. Este o situație inacceptabilă. Toate acestea se întâmplă în Iran, uh, în timp ce în rest, în lumea arabă, în timp ce în lumea arabă se produc aceste schimbări pe care le cunoaștem uh, cu toții. Eu cred că noi trebuie să ne pronunțăm uh, răspicat în favoarea drepturilor fundamentale, pentru că orice societate normală trebuie să le respecte. Cred de asemenea că nu putem

Mulțumesc. Now catch the acum procedura intervențiilor spontane, dar din păcate nu pot da cuvântul tuturor celor care l-au cerut. Voi face tot ce pot. În primul rând, doamna Jordan Țizele are cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Ieri am auzit uh, ce se întâmplă în închisorile iraniene, ce se întâmplă pe străzile din Iran și ce se întâmplă la universitatea, la universitățile iraniene. Este o, se aplică o politică împotriva femeilor. N-aș dori să atrag atenția asupra situației refugiaților din uh, um, tabără Ashraf. Această tabără urmează să fie închisă la finalul acestui an. Cu toții suntem responsabili de acești oameni, trebuie să, ne, să avem grijă de ei. Această decizie a guvernului ar trebui să fie criticată. Agenția Națiunilor Unite pentru Refugiați trebuie să facă ceva și noi trebuie să-i cerem asta. Situația acestor refugiați trebuie să se îmbunătățească și noi trebuie să ne asigurăm că acești refugiați vor putea fi transferați în state terțe. Domnul Michael Cashman. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Salut această rezoluție, dar aș uh, avea o corecție de făcut. Iranul nu este o Republică Islamică. Este o dictatură brutală care abuzează de religie uh, pentru a-și satisface propriile scopuri uh, nelegiuite. Este un regim care persecută și pe musulmani și pe cei de alte religii. Uh, noi uh, n-am făcut nimic și am asistat uh, impasibil la spânzurarea unor tineri care nu erau vinovați de altceva decât că erau homosexuali. Uh, aceștia nu au, homosexualii nu au acces la locuințe, la educație, la locuri de muncă. Însă totuși sunt optimist pentru că în ciuda acestei situații, uh, în ciuda brutalității regimului iranian, bărbații și femeile din această țară continuă să lupte împotriva regimului de acolo și speranța noastră trebuie să ne dea și nouă speranță și uh, noi trebuie să vorbim pentru cei care nu pot vorbi. Mulțumesc și acum domnul Tavares are contul. Com os poucos segundos que tenho, eh, vou limitar. Mulțumesc. În uh, puținele secunde pe care le am la dispoziție, o să mă limitez să lansez un apel. Un medic și profesor universitar din Iran s-a deplasat la închisoarea din Taserac, unde sunt închiși opozanții față de regimul irachian și a fost ucis în urma unor acte de tortură. Apelul meu este următorul. Știm că există companii europene care colaborează cu regimul iranian. care cenzurează emisiunile de televiziune ale opoziției sau care furnizează programe informatice care permit aplicarea acestei cenzuri. Aceste companii care cooperează cu autorități care încalcă drepturile omului nu ar trebui să primească niciun cent subvenții europene. Trebuie să facem mai mult de atât. Și mă întreb, cum poate Comisia să ajute să, să condamne companiile care încalcă uh, legea concurenței, dar nu impune sancțiuni companiilor care încalcă dreptul omului sau care contribuie la încălcarea drepturilor omului. Aceste companii nu mai trebuie să primească niciun ban. Mulțumesc, domnule președinte. Regimul rep- oprimă populația atunci când simte că este slab sau când uh, crede că nu poate fi pedepsit pentru nimic. Și poate că acesta este ca, cazul autorităților iraniene. Poate că au senzația că nimeni din exterior, din Uniunea Europeană sau din Statele Unite, nimeni nu poate să uh, îi sancționeze, să îi pedepsească. Este o lecție pentru noi. Ar trebui să facem tot ce putem pentru a evita ipocri ipocrizia și dublele standarde. Uniunea Europeană să solicite respectarea drepturilor omului în Iran. Nu putem accepta să sprijinim, să finanțăm mm-hmm. și chiar să oferim finanțare unor companii care sprijină regimul din Teheran. Ar trebui să fim foarte transparenți în acest domeniu. În plus, Parlamentul European nu poate să se ocupe de tot, însă ar trebui să facem tot ce putem pentru a salva câte vieți inocente putem. Vă mulțumim, domnul Rubic. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Cred că ar trebui să ne ferim de prejudecăți. Poporul iranian are un drept la democrație, evident și cred că ar trebui să căutăm vina individuală și în, a, în astfel de cazuri să îi acuzăm pe cei care sunt responsabili uh, în fața Tribunalului Penal Internațional de la Haga. Dacă pentru că dacă impunem sancțiuni statului, impunem sta- sancțiuni poporului și acesta nu poate să fie uh, interesul nostru. Nu vrem sancțiuni și pedepse împotriva celor nevinovați. Avem nevoie de sancțiuni împotriva celor care încalcă uh, drepturile omului. Cum putem, de asemenea, să sprijinim puterile democratice din Iran? Asta trebuie să ne întrebăm. Cum putem să ajutăm pe cei care sunt de partea noastră? De aici aștept un răspuns din partea Comisiei. Vă mulțumesc. Ultimul nostru vorbitor în această rundă va fi domnul Skinner. President, Mulțumesc. Europenii au răspunderea de a stopa exportul oricărei tehnologii care e utilizată pentru a încălca drepturile omului oriunde în lume, dar mai ales în Iran. Orice fel de program de calculator de, uh, exportat din Europa spre Iran trebuie oprit nu mai acceptăm. Sigur că în Iran uh, regimul este prea viclean pentru a acționa Uh, brutal pe față. Serviciile de securitate iraniene sunt unele din cele mai temute în uh, reprimarea populației. Uh, lucrurile nu se întâmplă cu împușcături pe stradă ca în Libia sau în Siria, dar noi nu trebuie să ne lăsăm înșelați și trebuie să încercăm să stopăm aceste lucruri. Mulțumesc acum, doamna comisar Damanaki, după ce ați ascultat pe colegii noștri, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În numele înaltului reprezentativ și numele întregului uh, colegiu de comisari, uh, salut această rezoluție și vreau să subliniez faptul că mm, situația drepturilor omului din Republica Islamică a Iranului este îngrozitoare și uh, se răutățește pe zi ce trece. Se comit abuzuri de autoritățile iraniene, uh, împotriva uh, a din ce în ce mai multe persoane, uh, atât fizice și juridice, și uh, climatul din țară este unul de teamă. Apărătoarea drepturilor omului, juriști, studenți, jurnaliști sunt hărțuiți, sunt închiși, chiar torturați. Minoritățile religioase, uh, femeile, artiștii, de asemenea, sunt uh, persecutați. Iranul continuă să-și neglijeze obligațiile internaționale și poporul său uh, este pus într-o situație disperată. Uh, apărătorii drepturilor omului, avocații sunt arestați, se interceptează convorbirile telefonice, convorbirile pe internet. Situația minorităților, religioase este foarte rea Uh, liderii politici se află în arest la domiciliu. Acestea sunt uh, uh, exemple clare ale tendințelor actuale din Iran. Dumneavoastră v-ați referit la niște cazuri specifice, deci iată, dați-mi voie și mie să vă ofer unele informații. În legătură cu pastorul creștin Iosef Nadarkhani, noi suntem pe aceeași lungime de undă cu Parlamentul. Iranul trebuie să-și respecte uh, angajamentele internaționale în privința respectării drepturilor omului, dar și a libertății de cult. În altul reprezentant uh, a solicitat public Iranului eliberarea domnului Nadar Hani și să fie eliminate toate acuzațiile sale, uh, acuzațiile împotriva acestuia, acuzații de apostazie. Uh, de asemenea, suntem alături de dumneavoastră în legătură cu condamnarea publică a situației unor uh, uh, artiști, uh, cum ar fi regizorul Jafar Panahi și a uh, doamnei Vafamer. Uh, este bine că doamna Vafamer, uh, o cunoscută actriță, a fost eliberată, însă amenințările la adresa libertății de exprimare și libertății artistice rămân. Suntem de acord cu moratoriul uh, pedepselor cu uh, moartea și ne îngrijorează Uh, problema pedepselor capitale la adresa minorilor. Situația e îngrozitoare. Iată, doar în luna septembrie am avut un astfel de caz. Uh, dragi membri ai Parlamentului European, Uniunea Europeană este activă și încearcă să îmbunătățească situația drepturilor omului în Iran. Vă pot da unele exemple. Uh, noi utilizăm diplomația publică am făcut un număr impresionant de declarații publice în legătură cu situația drepturilor omului din Iran, uh, număr care reflectă uh, gravitatea situației. Pentru a ajunge la publicul iranian, uh, declarațiile noastre sunt traduse în farsi și uh, apar și pe Twitter declarațiile din partea înaltului reprezentant. La Teheran și Bruxelles, serviciile noastre continuă uh, să demaște cazele de încălcări ale drepturilor omului și noi încercăm întotdeauna ca mesajul nostru să parvină iranienilor. Adunarea Generală a ONU în cursul acestui an poate că va adopta o nouă rezoluție în privința situației drepturilor omului în Iran, rezoluție care va fi susținută de Uniunea Europeană. Noi dorim ca raportorul special al ONU, doctorul Sahib, să uh, fie, să-i fie permis uh, accesul în Iran. În octombrie uh, s-a adoptat de către miniștrii de externe a Uniunii Europene o listă cu 61 de cetățeni iranieni responsabili cu, pentru uh, încălcarea drepturilor omului. Deci noi nu ne îndreptăm împotriva poporului iranian, ci împotriva anumitor persoane din această țară. Uh, Uh, averile acestora sunt înghețate, ei nu pot călători în străinătate. De asemenea, noi am transmis Iranului uh, că suntem fermi în atitudinea noastră. În final, vă spun că, din nefericire, nicio țară uh, din lume nu se bucură de atâta atenție din partea Uniunii Europene ca Iranul dumneavoastră nu trebuie să aveți nicio îndoială uh, în legătură cu atitudinea noastră. Noi vom face tot ce putem pentru a promova drepturile omului în Iran. Eu știu că Parlamentul European uh, este și el îngrijorat, cum suntem și noi, și vă mulțumesc că sunteți alături de noi și în, această, uh, și în acest caz. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc și eu, doamna Manachi. Cu asta am încheiat dezbaterea privitoare la situația din Iran și vom vota imediat după ce terminăm următorul punct de pe ordinea de zi și anume situația din Egipt și în special cazul bloggerului Ala Abdel Fatah. Și vom începe prin a da cuvântul domnului Kaminski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący.